Ok. Good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Domnul președinte m-a rugat să conduc eu această reuniune pentru că are un alt angajament important pe care trebuie să-l onoreze, așa că în această sesiune voi fi eu în rolul de președinte. Evident, n-am autoritatea domnului Buzek. Bun. Dați fiindcă domnul Buzek face întotdeauna un test de vot, o să o fac și eu. Deci haideți să facem un test, un vot test, vot electronic. Introduceți-vă cartelele de vot. Și asta este întrebarea pe care votăm. Credeți că în primele săptămâni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 Întrebarea următoare ar fi cine a votat pentru. Domnul Buticofer, da. Bun. Avem primul vot, <laughs> raportul cu Natri, privind regulile pentru piața de roaming wholesale. S-a deschis votul. S-a închis votul. Încă nu. Bun, s-a închis fotul. Patruzeci pentru, 1 împotrivă, trei abțineri, felicitări. Doamna Cumpula Natri. Trecem la următorul vot. Planul de acțiune UE Government. Raportor este Angelica Mlinar. S-a deschis votul. Nu, avem un vot mai lung. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă, se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, Împotriva abțineri, se acceptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 48. Pentru, Împotriva abțineri, se acceptă. Amendamentul 49 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri. Felicitări! Și cu asta am încheiat cu voturile. Acum trecem la punctul 10, performanța energetică a clădirilor. Pe 30 noiembrie, Comisia a prezentat un pachet pentru energie curată pentru toți europenii, inclusiv o propunere legislativă care acoperă eficiența energetică, energii regenerabile, crearea pieței energetice, securitatea alimentării cu energie și reguli de guvernare pentru Uniunea Energetică. Astăzi Vom începe să lucrăm pe acest pachet legislativ și vom discuta două dintre propuneri în acest sens. Vom începe cu un schimb de opinii privind propunerea pentru o directivă revizuită referitoare la performanța energetică a clădirilor, raportul Ericsson, după care vom discuta despre promovarea utilizării energiei regenerabile, raportul Blanco Lopez și alte propuneri din pachet care vor fi discutate în reuniunile comisiei noastre din martie și aprilie. Avem o oră prevăzută pentru această discuție și aș dori să-i dau cuvântul domnului Benson pentru a-și prezenta poziția inițială privind această propunere de revizuire a directivei. Aveți 5 minute, domnule Benson. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru o propunere detaliată, excelentă, pentru o nouă directivă privind performanța energetică a clădirilor. Încă părerea noastră e în formare și o să ascult cu interes prioritățile menționate de ecologii, raportor din umbră. Principalele elemente sunt clare. E nevoie de clădiri eficiente energetic care va reduce costul energiei, costul consumului și al emisiilor de CO2 și astfel Europa va deveni mai durabilă și mai puțin dependentă de import. Astăzi, în fiecare zi, plătim un miliard de euro pentru importul de energie, special din partea domnului Putin. Clădirile mai bine izolate vor reduce nivelul de dependență uh, în avantajul securității noastre geopolitice. În plus, renovările energetice pot genera locuri de muncă și creștere pentru Europa, mai ales la nivelul IMM-urilor. Deci haideți să facem lucrurile cum trebuie. O să mă acces pe trei puncte care cred eu merită să se bucure de atenția noastră. Punctul 1, planificarea pe termen lung, garanta, punctul 2, garanțarea finanțării și punctul 3, viitorul acestor decizii. Bun, punctul 1, întotdeauna trebuie să se bazeze pe o bună strategie. Pentru îndeplinirea obiectivelor pentru 2015, clădirile trebuie să contribuie mai mult. De aceea, Comisia se bucură de sprijinul total pentru a obliga statele membre să facă mm, strategii de renovare pe termen lung ca parte a planurilor energetice și de climă. Trebuie ca statele membre să se angajeze și să realizeze rezultate cuantificabile. Trebuie de asemenea să vizăm clădirile noi și cele existente deja în mod eficient. Îi înțeleg pe cei care plătesc prețuri mari la energie, dar asta nu e o scuză de la a ne îmbunătăți clădirile Cunosc problemele din țara mea, unde taxele și tarifele reprezintă o mare parte a costurilor plătite de consumator, pe lângă prețul propriu-zis al energiei. Deci trebuie să existe condiții bune pentru consumatori, dar să nu pierdem din vedere faptul că, în anumite cazuri, acestea sunt probleme generate de politicile fiscale și sociale naționale. În ceea ce privește concluziile, mă bucur să Comisia ne prezintă ambiția de a începe renovarea clădirilor. Statele membre au obligația de a asigura un cadru adecvat și strategii pe termen lung și acesta este un bun punct de pornire. În calitate de raportor este esențial să mă ocup de revizuirea directivei. Aș vrea o abordare mai ambițioasă în ceea ce privește finanțarea privată Trebuie ca banii privați să fie puși la treabă și asta se poate face doar dacă activăm unele dintre principalele fonduri de pensii și instituții financiare. N-ar trebui să fie prea dificil de folosit acești bani ca să poată să se mm, implementeze în practică acest lucru. Adică, cererea documentării unui efectului renovării, comparând nivelul de consum înainte și după, dar pentru asta este nevoie de un IVC complet nou după renovare, care poate fi costisitor și poate să-i descurajeze pe mulți de la aceste mici renovări. O să continu cu cel de-al treilea și ultim punct privind aceste decizii. Cred că suntem cu toții de acord că sectorul transportului trebuie să contribuie mai mult la eforturile de decarbonizare și de aceea Ideea globală de a asigura o infrastructură decentă mi se pare o inițiativă foarte bună. Trebuie însă să ne asigurăm că directiva uh, este datată și la viitor. Deci, uh, e-mobility trebuie să deblocheze potențialul fără să reducă dezvoltarea tehnologică. Există eforturi pentru a introduce TIC în clădiri cu opțiuni alternative la inspecțiile regulate și cu crearea de indicatori inteligenți. Există multe alte puncte pe care trebuie să le discutăm în negocieri și aștept cooperarea cu raportorii din umbră. Aștept să vă ascult pe toți cu privire la propunerea comisiei, să ne spuneți care sunt prioritățile și cum exploatăm potențialul din acest domeniu. Haideți să reducem facturile energetice, să creăm creștere și locuri de muncă și să ne îndeplinim obiectivele pentru o Europa mai sigură și mai durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul. SND acum, doamna Cumpula Natri, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în finlandeză, de data asta, limba maternă. După cum ne-a spus domnul raportor, există un impact pozitiv la nivelul creșterii economice și la nivelul prăților atunci când încercăm să îmbunătățim eficiența energetică. Și asta ajută și la competitivitate și la crearea de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. Crește și nivelul um, abilităților în domeniul clădirilor eco-inteligente Clădirile pot fi pot deveni durabile din punct de vedere economic prin renovare și pot deveni eficiente din punct de vedere energetic, ceea ce le va face și un mediu mai plăcut în care să locuiască oamenii. Am participat uh, la începutul săptămânii la congresul din Barcelona unde s-a vorbit despre locuințe inteligente. Această directivă ne permite să promovăm genul acesta de gândire pentru mulți uh, operatori de servicii. Deci nu vorbim doar de ziduri aici, ci vorbim și despre locuințe inteligente, bine gestionate. Apreciez foarte mult ideile prezentate de domnul raportor și uh, le pot sprijini în numele grupului meu. Cred că este important să ne axăm pe uh, penuria de energie și să încercăm să găsim cele mai bune modele care trebuie să se regăsească în modelele naționale. Trebuie să introducem acolo modul în care țările pot aborda și îmbunătăți situația. Există, sigur, variații de la un stat la altul, sistemul de sprijin, finanțare. Adesea, să spunem, locuințele somtoase sunt cele care beneficiază de aceste subvenții, adică bogații și nu cei care au cu adevărat nevoie. Sunt și pentru e-mobilitate, m-am și pronunțat în acest sens deja. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că dați ocazia să intervin. Da, suntem de acord, există uh, un mare potențial să ne îmbunătățim poziția în ceea ce privește economiile energetice. Cam 40% din protecția din producția de energie se pierde în, prin clădiri și trebuie să continuăm să scădem consumul de energie. Aici avem o nouă propunere care schimbă reglementările în domeniu. Se recomandă o modernizare a clădirilor, să spunem. Există multe abordări posibile în acest document. Se spune că soluțiile acestea vor ajuta la îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, asta dintr-o perspectivă pe termen lung. Dispozițiile respective trebuie să încurajeze utilizarea de sisteme automatizate, inteligente în clădiri. E-mobilitatea trebuie să fie de asemenea stimulată, mai ales în marile clădiri comerciale. Asta în ceea ce privește documentul. Ce contează pentru mine? Vrem să promovăm eficiența energetică, dar asta nu e suficient. Trebuie să raționalizăm și să ne simplificăm dispozițiile. Uneori e nevoie și de liberalizare, pentru că ce avem, ce am avut până acum, n-a dat rezultatele dorite în ceea ce privește controlul centralelor termice, de exemplu. Salut ideea de a simplifica dispozițiile, însă cele referitoare la e-mobilitate au dat naștere la preocupări în clădirile non-rezidențiale, unul din 10 locuri de parcare va trebui să fie uh, adaptat pentru aceste cerințe de mobilitate pentru toate clădirile non-rezidențiale din 2025. Eu cred că e prea strict și uh, am următoarele argumente. Va fi ceva foarte costisitor, uh, costurile de investiții vor fi mari și ce ne dorim noi cu aceste reglementări um, e eficiența, nu? Uh, nu mă opun documentului în întregul său, însă sunt de părere că infrastructura ar trebui să fie creată într-un mod rațional și în acest proces cred că trebuie să luăm în considerare și rata de saturare a pieței. Infrastructura e mobile, da, dar condițiile trebuie să fie luat, adaptate la statele membre. Vă rog să respectați cele două minute. Uh. Mulțumesc. Mai întâi să mulțumesc raportorului pentru că s-a adresat celor din umbra și a prezentat deschidere față de diverse propuneri. După cum s-a subliniat deja, accesul la finanțare pentru renovarea clădirilor e o problemă majoră, dar mai sunt și alte probleme și bariere care împiedică renovarea. Trebuie să încercăm soluții pentru multe bariere administrative care împiedică sau uh, creează antistimulente pentru renovare în multe state membre, pentru cetățeni ca și pentru IMM-uri. Trebuie să vedem că atunci când s-a făcut disponibilă finanțare, e și accesibil. Prea multe state membre au sisteme extrem de fragmentate în vigoare care diferă de la o primărie la alta, aducând la proaste informații în legătură cu gama de scheme disponibile. Cred că avem șansa acum să încurajăm crearea unui ghișeu unic sau a unor ghișee unice care să creeze condiții mai bune pentru toată lumea. Prin urmare, o mai mare eficiență. Sunt exemple bune și ar trebui să ne bizuim pe ele. Trebuie să vedem cum să evaluăm proiectele, certificatele de performanță energetică, alte instrumente care se pot îmbunătăți <clears throat> Avem și alte dosare înrudite legate de aspecte energetice care țin cont de importanța examinării sistemelor energetice în întregime. Soluțiile cele mai eficiente și eficace sunt cele care au o abordare holistă. Profităm de toate posibilitățile și creăm sinergii între diverse tehnologii. Și în ce privește clădiri. Clădirile sunt un bun exemplu că ne uităm nu doar la pachetul clădit, ci la diverse tehnologii din interiorul și exteriorul lor care ne ajută să utilizăm cât mai inteligent, uh, creând și șanse de afaceri deosebite. Cred că avem șanse deosebite aici să facem pași semnificative înainte cu soluții inteligente, verzi, eficiente din perspectiva costurilor pentru Uniunea Europeană și aștept cu nerăbdare să mai aduc contribuție. Mulțumesc. Acum domnul Turmes, care îl înlocuiește pe domnul Masels. Nu, e aici, spune altcineva. Domnul Marcelis îl înlocuiește pe celălalt. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre niște cerințe majore despre care continuăm să discutăm și pe care le apărăm. Trebuie să vedem cum să aplicăm acordul de la Paris, acest progres făcut acum una și jumătate. Desigur că e foarte ambițios și va trebui să fie foarte ambițios dacă vrem să îndeplinim obiectivul de un grad și jumătate. Obiective bazate în special pe reducerea consumului de energie în această reformă. Eu nunca ai că pensarul lucrurile nu trebuie să fie abordate în mod izolat. Am mai spus asta, trebuie să gândim clădirea în ecosistemul din care face parte, pentru că interacționează cu sistemul urban, rural sau teritorial. Prin urmare, trebuie să reducem consumul energetic, dar pentru asta trebuie să fim bine conectați cu sistemul unde se află clădirea. Apoi, nu totul se rezolvă cu tehnologie, să nu uităm. Tehnologia poate ajuta în fața crizei economice și sociale, dar sunt voci care cred și în low-tech, pe lângă high-tech. Există alte tehnologii mult mai eficiente pentru, de exemplu, persoanele cu venituri mai mici. Și tehnologia uh, are și un impact ecologic la nivelul mediului și aceasta trebuie luată în considerare dacă vrem să putem face o reformă globală. Trebuie să avem în vedere întreg ciclul de viață al tehnologiilor. Apoi, este important să introducem clar uh, structurile de cooperaturi, cooperaturi energetice. Trebuie să ne gândim la capacitatea de a investi, de a produce energii regenerabile pentru clădiri și ca vers o să ne ocupăm de această reformă energetică, mai ales în cazul clădirilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. Acum pentru GUE, Energy, două minute. Domnul Sili Chiotis. Αγαπητοί fi Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Ținta de aici, performanța energetică a clădirii e foarte importantă. Pot fi multe beneficii pentru societate dacă avansăm cu programe integrate. Pentru GUE, Angel, e o mare prioritate Vrem să mărim randamentul energetic și eficiența energetică a clădirilor din motive de mediu și pentru a îmbunătăți sănătatea oamenilor care trăiesc în clădiri prost echipate din punct de vedere energetic. Sărăcia energetică trebuie combătută cu eficacitate, dar nu așa cum ne propune Comisia Europeană pentru a lupta cu adevărat împotriva sărăciei energetice, trebuie să încurajăm politicile sociale pentru toți, pentru echilibru social și să examinăm energia în ansamblu ca bun public. Performanța energetică a clădirilor poate să ducă la costuri pentru gospodării și desigur că e ceva foarte pozitiv, mai ales pentru cei 23 de milioane de europeni care trăiesc în sărăcie energetică. Dar foarte îngrijorător e raționamentul și logica Comisiei aici. Pentru ca toate acestea să fie încurajate prin sprijinirea doar a clădirilor inteligente. Adică vom folosi fonduri publice ca efect de pârghie pentru investiții private. Nu știu dacă o să fie în avantajul cetățenilor obișnuiți. Nu e clar dacă investițiile o să aibă loc <clears throat> acolo unde sunt necesare și unde ar dori cetățenii sau mai degrabă investiții se vor face unde se vor obține profiturile cele mai mari. Trebuie să fim foarte atenți, să ținem cont de grupuri vulnerabile. Oamenii care trăiesc în clădiri cu infrastructură proastă și unde e nevoie reală de performanță energetică. Domnul Tamburano de la FDD. Noi accogliamo con uh, molto... Mulțumim. Noi primim într-un mod foarte favorabil această propunere, în special în ceea ce privește alinierea la ideea aceasta de renovare a clădirilor, pentru că restructurarea energetică ca etape de renoire ar putea să exemplifice efectele eficienței energetice la nivelul clădirilor. Rata de renoire a clădirilor este foarte redusă în mod normal, accentul se pune prea mult pe clădiri noi și nu cred că asta va duce neapărat la rezultate bune. E important să ne axăm pe restructurări. În ceea ce privește alinierea la mobilitate, suntem pentru de fapt, considerăm că 10% alocarea locurilor de parcare pentru e-mobility nu este suficient, având în vedere actualele tendințe și vestile pe care tocmai le-am auzit că Tesla își va lansa pe piață o mașină mică cu un preț de 30.000 de euro. lucru care va duce la importanți pași înainte în ceea ce privește mobilitatea față de ce așteptam cu câteva luni în urmă. Suntem pentru etichetarea clădirilor în funcție de nivelul de inteligență, acel smartness și dorim ca acest smartness să fie integrat în certificatele de performanță energetice, energetică. Și suntem și pentru sistemele de control și gestionare automată ce permit uh, să se efectueze economii semnificative pentru locuitori. Important este ca în acest pachet să nu pierdem din vedere imaginea de ansamblu în ceea ce privește prin urmare dosarul guvernanței și strategia de termen lung pentru eficiență energetică uh, în clădiri trebuie să fie integrate în planurile naționale și sistemele de instalațiile, să spunem, domestice pentru a produce megawatt trebuie să fie reglementate astfel încât să, pot fi, să poată fi folosite fără să existe vreun monopol. Asta în regulamentul privind market design. Mulțumesc! Mulțumim! Acum avem 12 alți colegi care doresc să-și aducă contribuția. Fiecare câte un minut. Mai întâi, doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. E un dosar extrem de important. Eficiența energetică este principalul carburant. Mă frapează discrepanța între dimensiunea sarcinii, renovarea clădirilor din Europa pe de-o parte și propunerea extrem de limitată de revizuire în ce privește performanța energetică a clădirilor din partea Comisiei pe de altă parte. După cum au colegii, propunerea se concentrează prea mult pe <clears throat> automatizare și controlul energiei pe clădirile inteligente. A sprijini și aceste idei. Cu toate acestea, cred că ar trebui să fie la fel de ambițios în ce renovarea clădirilor, mai ales pentru cei care suferă de sărăcie energetică și sunt în clădirile și locuințele cel mai puțin eficiente. Ar trebui să ne gândim să includem o țintă specifică de a îmbunătăți eficiența pentru locuințele sociale și pentru locuințe de închiriat cu o, o clasă de eficiență foarte redusă. Renovarea e o posibilitate de capacitare a locuitorilor, a chiriașilor, de a îmbunătăți comunitățile, de a da un nou elan economie. <clears throat> Țintele noastre energetice, 3 milioane de locuințe se pot renova și 7 milioane de oameni să iasă din sărăcia energetică. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum doamna Van Brandt. Mulțumesc. Câteva observații politice și o să am ocazia să intru în amănunte altă După cum a spus raportorul în introducere, pe bună dreptate, nu doar că e un dosar foarte important, ci unul care ține nu doar de Uniunea Energetică, ci de obligațiile de a respecta acordul de la Paris. Foarte important și de ce subliniez asta? Pentru că nu poți culege un singur element. Ar trebui să fie văzute ca un angajament de ansamblu, ETS, energie, transporturi, toate la un loc. Foarte important să conlucrăm strâns în această comisie ca să avem această imagine de ansamblu, nu doar să culegem ce ne convine. a doua observație, subliniată și de alți colegi, e nevoie de o implicare pentru a avea beneficii comune eficiență energetică, în special la clădiri, care pot crea multe locuri de muncă. Să combatem sărăcia energetică în acest sens, e nevoie de angajamente specifice și ambițioase. Mulțumim. Mulțumim, domnul Kelly. Mulțumesc. Mă bucur că domnul Benzen e raportor la acest subiect. Nu doar că e specialist în domeniu, ci dat și un exemplu bun. Și-a renovat propria casă pentru a avea cele mai înalte standarde de eficiență energetică. Element la care vreau să mă refer și nu s-a menționat, chestiunea educației. Venind din Irlanda, am avut o bulă a locuințelor și s-au construit foarte multe locuințe proaste. Nu vreau să se mai întâmple în vreo țară așa ceva. Dacă vorbim de crearea de case eficiente energetic, trebuie să vedem că forța de muncă e bine calificată să facă asta. Mă refer la constructori, electricieni, instalatori. Trebuie să participi la cursuri, să fii expert în uh, aceste elemente nu e suficient. Suntem pe drumul cel bun, dar trebuie să vedem că cei care vor face munca concretă sunt bine pregătiți și echipați. Mulțumim. Acum, domnul Pohăr. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului raportor. În ce privește pachetul de iarnă, devine tot mai clar că negocierile se vor complica tot mai mult. Și am văzut asta ieri la Consiliu. Statele membre se pronunță favorabil, dar trebuie să ne concentrăm nu doar pe imaginea de ansamblu, ci și pe amănunte. Dacă e un conflict cu Consiliu, atunci lucrurile o să se tărăgăneze și o să întârzi implementarea. În ce privește directiva, e adevărat că nu schimbă lucrurile substanțial, dar cred că totuși sunt câteva probleme. Mai întâi, definiția de clădiri cu consum de aproape zero lipsește. E lăsată la latitudinea statelor membre și nu mi se pare o idee bună. Cred că cerințele pentru aceste tipuri de clădiri trebuie stabilite la nivel european și apoi formularea revizuită a directivei conține articolul original 4 din directivă privind eficiența energetică, lucru pe care îl salut pentru că poate să contribuie la renovarea clădirilor și să combată sărăcia energetică, dar ar fi de bună să se deplaseze articolul 5 din directiva respectivă, să se aplice nu doar clădirilor guvernamentale, ci tuturor clădirilor publice. Mulțumesc. Domnul Kulicek acum. Mulțumesc. După cum a spus și domnul Pohai, cred că și clădirile publice și clădirile pentru locuințe sociale trebuie să fie un grup de interes special în ce privește eficiența energetică a clădirilor și izolarea lor. Dar nu e vorba doar de izolare, ci și de elemente de asigura umbra, paravane pentru a economisi energie vara, mai ales în sud, cu paravane adecvate și, de asemenea, ventilarea. Dacă e o clădire bine izolată, trebuie să fie și bine aerisită, bine ventilată, pentru că altfel se creează un microclimat uh, foarte dăunător pentru cei care locuiesc în aceste clădiri sigilate fără bună aerisire. E nevoie așadar de o modalitate simplă de evaluare a acestor elemente. Dacă vrem să izolăm clădirile utilizând banii europeni și sărăcie energetică, ține de accesul la o cantitate minimă de energie. Uneori intrăm în conflict cu autoritățile care scupă de patrimoniu. Ultima observație, dacă vrem e-mobilitate, e nevoie de prize armonizate ștecere armonizate, pentru că acum e imposibil să-ți uh, încarci automobilele electric. Mulțumesc. Acum, domnul... Uh, nu. Acum, domnul Turmes. Da, mulțumesc. Mulțumesc, Ben, pentru o declarație inițială bună. Planificarea pe termen de lungare e extrem de importantă. Aici avem o punte în această legislație și cea privind guvernanța. Cred că trebuie să recitim textul propus, să vedem dacă, de exemplu, Aspectul cu locuințele sociale n-ar putea fi subliniat în planificarea îndelungată. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în aceste în multe țări cu smogul extrem, țări în care se arde cărbun de prostă calitate, în case prost izolate, se creează probleme de poluare extreme. E nevoie de o coerență a strategiei. O ultimă observație. Bent. Nu știu dacă avem încă soluția asta. Prețurile la gaz obținut din petrol și unii spun că o să rămână prețurile mici din cauza eforturilor privind eficiența energetică. Cum se poate crea un argument de afaceri care se bazeze doar pe bani privați într-un meniu de astfel de prețuri la țiței și la gaz? Trebuie să fim realiști trebuie să ajungă la zero carbon în 2050, lucru pentru care va fi nevoie de bani publici pentru a menține și a avea un efect de pârghie pentru banii privați. O parte a activității noastre trebuie să fie de a ne uita mai în amănunt, să vedem cum putem utiliza cel mai bine banii publici, Da, cred pentru că prețurile la petrol și gaze mici și la dioxid de carbon nu va fi un element de atracție suficient pentru afaceri, pentru renovare, doar pe baza investițiilor publice. Trebuie să recunoaștem această realitate. Mulțumim. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Eficiența energetică a clădirilor este esențială în strategia de decarbonizare a UE. Uniunea Europeană, ca cel mai mare consumator energetic, are un mare potențial. 75% din clădirile existente nu sunt eficiente și avem probleme legate de renovarea clădirilor existente. Știm că aici politicile energetice sunt eficiente și aceste lucruri ar putea duce reducerile la costurilor cetățenii ar putea consuma un nivel redus de energie cu un, cu un confort crescut și să genereze și locuri de muncă. E bine să luptăm împotriva penuriei energetice. 23 de milioane de familii suferă de pe urma acestea în Europa. Este necesar să putem folosi informațiile, îmbunătățind certificatele de eficiență energetică, identificarea mijlocelor de eficientizare energetică într-un mod rentabil și atrăgând și investiții în acestea. Este o ocazie pe care trebuie să o exploatăm. Thank you very much. Mulțumim. Domnul Spirachi, sau doamna Spirachi, spune președinte. Mulțumesc. Și eu mă bucur foarte mult că domnul Benson e raportor. Casa lui inteligentă e un exemplu minunat, dar trebuie să construim punți între aceste clădiri inteligente minunate și casele dărăpanate în care lucrez foarte mulți europeni. La Salonic am făcut tot felul de eforturi să promovez uh, această idee, pentru că o mare parte a populației trăiește în sărăcie energetică totală, în clădiri cu totul ineficientă. Și trebuie să înțelegem că sărăcie energetică înseamnă o situație sau crearea unei situații de nesuportat pentru cetățeni. Ce ne trebuie platformă de finanțare care cu fondul EFSI și cu alte surse și din sectorul privat să contribuie pentru a face tot ce e necesar. De asemenea, trebuie să informăm publicul în legătură cu rezultatele palpabile, foarte favorabile care o să vină. Mulțumesc. Mulțumim. Următorul vorbitor. Grazie, președinte. Domnul Sanovato. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu o să repet lucrurile care deja au fost spuse și care sunt convingătoare. Mi se pare că unul dintre elementele mai puțin promițătoare din propunere constă în faptul că e o simplă reformulare, o recombinare, cum ar veni în italiană. Credem că avem nevoie de o adevărată revizuire, pentru că această reformulare nu pune în discuție parametrii de economisire energetică, așa cum se spune în articolul 7 din propunerea de directivă 761 privind eficiența energetică, ci doar cere prelungirea acestora. Și mă întreb și propun ca având în vedere pozițiile care s-au conturat în această primă jumătate a mandatului în Parlament, mă întreb deci dacă n-ar fi bine să fim mai ambițioși, să revizim obiectivele în sus, pentru că economii de 1,5% volum uh, vânzări client final reprezintă o prelungire a lucrurilor deja legiferate. Extinderea domeniului de aplicare al directivei pentru a include clădirile care aparțin de administrația publică este necesar să existe reciprocitate normativă și coerență. Și acest angajament privind eficiența energetică, începând cu clădirile, este una dintre pozițiile strategice pe care trebuie să o promovăm într-un mod incisiv. Thank you very much. Mr. Carins. Mulțumesc, domnul Carins. Mulțumesc. O discuție interesantă. Vreau să subliniez un element practic. Este evident că clădirile uh, sunt uh, o modalitate de a îmbunătăți uh, eficiența energetică și impactul asupra mediului. Însă e o problemă de cost și de calificări. Ca un exemplu din cele trei țări baltice, dar nu se limitează numai la acestea, ci în toată Europa de Est, unde avem uh, clădiri din anii 70-80, foarte multe, uh, care uh, nu au o eficiență energetică pentru că la vremea când au fost construite nimeni nu se interesa de acest lucru. Există dificultatea calificării celor care fac o astfel de muncă și problema numărul unu este că de obicei pentru a izola o clădire nu înseamnă numai să pui uh, materiale de izolare, ci uh, dacă nu instalezi și un sistem de ventilare, practic uh, clădirea respectivă nu este locul cel mai bun în care să trăiești. Dar uh, e vorba de costuri și în țările baltice locuințele sociale au fost uh, cumpărate, cei bogați uh, s-au mutat, uh, au case, apartamente, așa încât acum oamenii săraci se află în apartamente care sunt prost izolate și unde trebuie făcute investiții. Trebuie să evităm acest cerc vicios. Mulțumesc! Mulțumesc! și eu aș dori să mă refer la ceea ce a spus domnul Kelly atunci când a spus că domnul Benson are o casă atât de minunată care poate să fie un exemplu. Vreau să vă reamintesc că mai ales raportorul și raportorii din umbră, cel mai mare proprietar de Uh, clădiri în cele 28 de state membre este guvernul și nimeni nu împiedică guvernele să dea un exemplu bun. Domnul Carins vorbește despre clădirile care sunt într-o stare jalnică. De multe ori acestea sunt uh, clădiri uh, de stat. Deci guvernul poate să elaboreze Uh, legi în ceea ce privește uh, uh, sistemul privat, trebuie să facă asta și pentru aceste clădiri de stat. Trebuie să recunoaștem că cel mai mare proprietar de clădiri în Uniunea Europeană este statul. Domnul Gherec are cuvântul. Mulțumesc. Atunci când vorbim despre eficiența energetică a clădirilor, trebuie să avem în vedere faptul că aceasta este o problemă locală. De ce? Pentru că încălzirea nu poate să fie uh, transportată pe o distanță mare. Europa este foarte diversă din punct de vedere geografic. Uh, în nord avem nevoie de 200 de kW uh, pe oră, în sud de 30 de kW uh, pe oră pentru a încălzi o clădire. Deci cred că ar fi o greșeală dacă încercăm să uniformizăm sistemul care să se aplice tuturor. Și al doilea aspect pe care vreau să-l uh, subliniez este că arhitecții și urbaniștii au o sarcină foarte uh, importantă. Cred că această tre sarcină trebuie să le fie încredințată pentru ca ei să folosească, să valorifice mai bine uh, condițiile naturale uh, în fiecare țară în parte. În felul acesta am putea să obținem mai repede eficiența energetică. Domnul Royal. Am uh, vorbit cât de important este să uh, economisim energia și am vorbit despre sărăcia energetică. Ce putem să facem? Dacă analizăm dispozițiile în ceea ce privește clădirile, dacă sporim eficiența energetică, asta înseamnă că uh, costurile de construcție sunt mai mari, uh, chiriile devin mai mari și astfel devin mai uh, inaccesibile clădirile respective uh, persoanelor cu venituri mici. Vedem deja acest lucru în multe orașe unde nu se mai construiesc clădiri pentru că costurile sunt foarte mari, clădirile închiriate sunt tot mai scumpe. Și în felul acesta putem să obținem exact contrariul a ceea ce vizăm să obținem. Uneori, uh, în astfel de condiții, uh, oamenii săraci nu-și mai pot permite uh, chiriile. Deci, intenții bune, însă prost aplicate. Domnul Nica. Singura observație aș avea importantă și anume aș simți nevoia să introducem o obligativitate pentru coerența politicilor desfășurate pe fonduri europene. Uh, și concret, în majoritatea țărilor din Est, dar nu numai, sunt foarte multe blocuri cu apartamente, uneori poți să ai 50, uneori 100 de apartamente, iar pentru a le moderniza, și există fonduri pentru eficiență energetică a clădirilor care se desfășoară sub uh, da, auspiciul fondurilor uh, regionale, program european desfășurat de către DG Regio, dar care nu permite ca, de exemplu, inițiativele consiliilor locale, ca partea, corta parte pe care o au cetățenii privați, să fie acoperite de consilii, urmând ca primăriile să-și recupereze banii de la aceștia, uh, ci din potrivă să insiste ca să închei contracte cu 50, cu 100 de oameni și dacă unul singur nu vrea, nu poți să, ă, să crești eficiența energetică a celor clădiri. Mi se pare o idee care este nu numai contraproductivă, este stupidă și mai ales dacă n-ar exista toate aceste inițiative care, în loc să fie sprijinite, sunt toate uh, împiedicate de o decizie birocratică, neexplicată, și care cred că doar printr-o intervenție a noastră am putea să o corectăm. Efectul este că nu se cheltuiesc nici bani europeni, nu avem nici clădiri care să fie eficientizate energetic și acest lucru pentru o motivație care nici măcar nu există. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Nica. Dorește și altcineva să contribuie? Se pare că nu este cazul, așa încât vreau să vă mulțumesc pentru disciplina extraordinară și să rog pe domnul Watson de la DG Energy să uh, ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O discuție foarte interesantă. Așteptăm uh, continuarea acesteia. Aș vrea să uh, mă uh, întorc la câteva remarci care au fost uh, făcute. Domnule Benson, vreau să auzim mai mult în legătură cu Uh, modul în care legislația ar permite într-o mai mare măsură accesarea fondurilor uh, private, cum putem să uh, evităm uh, uh, o serie de blocaje. Domnului Kelly Vreau să spun că avem nevoie să ne concentrăm pe uh, competențe. Uh, în orizont 2020 există astfel de elemente, dar trebuie să le punem în aplicare. Domnule Cesac, care a vorbit despre costurile uh, implicate, sigur, sunt niște costuri uh, Uh, ați vorbit de 8 miliarde, asta nu înseamnă nimic. În același timp, uh, avem uh, o problemă. Dacă nu facem astfel de intervenții, nu vom obține ceea ce ne-am propus. Evaluarea noastră este că investițiile acestea merită făcute pe termen lung, însă trebuie să vedem modalități rentabile de a obține acest lucru. Uh, sunt de acord cu acest uh, ghișeu uh, unic. În Horizon 2020 încercăm să vedem cum putem să avem astfel de platforme de finanțare pentru clădiri inteligente. V-ați referit la exemple din țara dumneavoastră unde au fost create planuri în sectorul privat pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor. Suntem de acord cu domnul Marcelesi în legătură cu legătura cu sistemul mai larg. Uh, o clădire este sau nu uh, capabilă să uh, preia avantajele pe care le oferă prețurile scăzute la energetic. Acesta ar trebui să fie un indicator. Deci, dacă o clădire poate să facă acest lucru, este cotată mai bine. Nu suntem uh, obsedați numai de soluții high-tech, de tehnologie uh, uh, de vârf. O clădire care poate să fie încălzită pe bază de electricitate atunci când nu sunt alte surse. Domnul Lisi Cotis, în ceea ce privește Uh, eficiența energetică, analiza noastră înseamnă că făcând acest lucru uh, venim în ajutorul celor cu uh, venituri scăzute. Atunci când semnezi un contract de închiriere, trebuie să-l informezi pe chiriaș în legătură cu eficiența energetică a clădirii. Cei care se află în clădiri uh, închiriate, beneficiază de investițiile făcute. De aceea, făcând acest lucru, vedem 3 uh, milioane de uh, gospodării care sunt scoase din sărăcia energetică. Asta nu înseamnă că nu poți să faci acest lucru um, de azi pe mâine, însă este totuși un pas uh, înainte. Sunt de acord cu domnul Tamburanu și cu domnul uh, Turmes uh, în legătură cu designul pieței și legătura cu guvernele. Acestea trebuie să aibă în vedere și energiile uh, regenerabile. Suntem de acord că planurile pe termen lung uh, sunt uh, elementul de legătură cu guvernele. Ministerele fac o planificare pe termen lung și trebuie să știe ce poate să ofere clădirea respectivă. Uh, legătura cu uh, Parisul menționată de domnul Van Tam. Acest lucru este parte a contribuției Uniunii Europene în evaluarea uh, modalităților în care putem să atingem obiectivele. Trebuie să cuantificăm ce facem în acest domeniu de activitate. O eroare care ar putea să apară ca răspuns la ceea ce spuse de domnul Park este o uh, Uh, extindere a domeniului de aplicare. Aceste dispoziții nu sunt încă în vigoare. Nu am propus să uh, mutăm articolul 5 din directiva uh, privind eficiența energetică în această propunere pentru că aceste dispoziții încep să fie aplicate și cred că nu ar trebui să le extindem. Riscul deschiderii altor dispoziții și cred că este bine să ajungem la un acord cu Consiliul pentru ca discuțiile să nu fie uh, complicate. Sigur, legislația poate să fie foarte uh, bună, însă nu uh, cu prețul extinderii domeniului de aplicare. În ceea ce privește uh, chestiunea banilor publici dedicată de domnul Turmes, uh, e clar că lucrurile nu pot fi obținute fără Uh, bani publici, însă se poate face mult uh, prin îmbunătățirea cadrului, depășirea obstacolelor. Un alt uh, rol este construirea unui set de date Uh, care să ne fie de ajutor. Acest lucru va îmbunătăți uh, capacitatea băncilor, a fondurilor de pensii să vină să spună da, îți uh, garantez că voi fi foarte atent la astfel de economii. În ceea în cele spuse de domnul Caris și uh, domnul Nica în legătură cu uh, apartamentele din uh, blocuri. Sunt probleme majore, dar asta țin de multe ori de chestiuni contractuale și faptul că de multe ori ești împiedicat să faci renovarea. În Letonia sau Estonia uh, s-au găsit uh, soluții foarte bune de a uh, aborda astfel de chestiuni. S-a vorbit despre ceea ce s-a făcut la clădirile publice în Lituania. Sunt învățăminte pe care le putem trage. Și domnului Hoen, suntem de acord că trebuie să dăm atenție costurilor. Atunci când vorbim despre noile clădiri, vedem că s-au făcut uh, multe progrese în ceea ce privește uh, convergența costurilor uh, clădirilor cu o performanță energetică bună și cele cu o performanță energetică mai scăzută. Sigur, este o chestiune de opțiune economică. Aș putea să spun mai multe, însă deja am luat mult din timpul de discuție, așa încât mă voi opri aici. Mulțum, mulțumesc că ați reușit uh, să preluați ideile tuturor și să răspundeți uh, uh, observațiilor făcute de toți intervenienții. Dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru comentariile făcute de raportorii din umbrie, umbră, de colegi. 1,5% din masa clădirilor Uh, este renovată. Deci trebuie să ne concentrăm asupra clădirilor existente. Planificarea pe termen lung în țările noastre este foarte importantă. Mai mulți uh, colegi au menționat astăzi uh, sărăcia energetică și necesitatea de a renova clădirile publice. Sunt de acord cu președintele care a spus că multe din, uh, municipali, din municipii, din regiuni, din state au clădiri uh, ineficiente. Trebuie să ne concentrăm acum uh, asupra fondurilor pe care le avem la dispoziție și fondurile structurale, însă banii publici nu rezolvă greutățile noastre. Trebuie să facem progrese în ceea ce privește finanțarea din partea sectorului uh, privat. Dorim să preluăm toate ideile care pot fi folosite în această privință. De asemenea, pot uh, să, să spun că nu suntem uh, Uh, singuri. Uh, energiile regenerabile, uh, sectorul informatic sunt foarte importante. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă și aștept desfășurarea negocierilor în viitor. Mulțumesc, domnule Benson. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Vreau să vă informez că am prevăzut o oră pentru prezentarea de către raportor, de către raportorii din umbră și discuții și dau să, vreau să dau cuvântul acum domnului Blanco Lopez timp de 5 minute. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Propunerea prezentată de comisie ne oferă oportunitatea să, să abordăm subiectul adaptării încă de la aprobarea nou, vechiului regulament. Este necesar ca noul cadru de reglementare să promoveze evoluțiile în domeniu. În primul rând, trebuie să transmită un semnal privind angajamentul UE împotriva schimbărilor climatice ca principal instrument pentru a îndeplini acordurile internaționale. Și în al doilea rând, Importanța dezvoltării actuale și prevăzută pentru piața energiilor regenerabile prezintă o ocazie importantă pentru companiile noastre și pentru generarea de locuri de muncă. Și nu putem să ratăm această ocazie. Nu putem să renunțăm la rolul nostru cheie în dezvoltarea acestor tehnologii. Avem o bază de cunoștințe tehnologice, structuri industriale și profesionale calificate pentru a profita de această ocazie. Și în al treilea rând, și la fel de important, prețurile tehnologiilor regenerabile de vârf, care uh, ne fac să nu trebuiască să ne preocupăm de durabilitatea economică. În plus, este o mare oportunitate pentru a avea o energie ieftină ce ne permite să ne creștem independența energetică și să avem o industrie mai competitivă. Pachetul energie curată conține elemente pozitive care merg în direcția corectă. Fără îndoială, lasă impresia că nu este suficient pentru amploarea obiectivelor pe care vrem să le realizăm. Consider că acest Parlament este responsabil pentru a asigura coerența obiectivelor stabilite în 2030 cu uh, termen limită 2050 să depășim obiectivele de energie regenerabilă de 27% din consumul final spunem că vrem să decarbonizăm sectorul nostru energetic în 2050. Dar nu putem să ne punem obiectivul de 27% pentru 2030 atunci. Um, e nevoie să avem o creștere a competitivității. 27% eu cred că se va realiza fără niciun fel de efort suplimentar. Deci cred că trebuie să lucrăm la un acord pentru a crește acest obiectiv în mod concordant cu agenda pentru 2050. În plus, mi-ar plăcea să subliniez că noul obiectiv pe care îl stabilim trebuie să fie um, preluat în mod obligatoriu la nivelul statelor membre. Opunerea ar contrazice imaginea pe care vrem să o transmitem. Dacă avem energii regenerabile competitive și o participare crescută pe piața energetică, pachetul de iarnă trebuie să stabilească bazele pentru a crea piața energetică mai integrată cu energii regenerabile. În proiectul de directivă există niște aspecte interesante, cum ar fi pro interzicerea de măsuri retroactive cu impact negativ asupra proiectelor realizate. Este important acest aspect, dar ce trebuie să facem? Trebuie să asigurăm această imagine a Europei ca teritor sigur din punct de vedere juridic. E esențial dacă vrem să garantăm investițiile importante de care avem nevoie în acest proces de tranziție energetică. Alte elemente cheie ale propunerii marcarea agendei pentru a situa consumatorul în centrul procesului decizional energetic consumatorii sunt un element cheie pe piața energetică a viitorului. Combinația între instrumente mai, bine, mai bune de comparare a prețurilor și posibilitatea de a produce și de a vinde propria energie, singur sau prin intermediul terților, uh, va face din acești agenți activ pe piața energiei și de aceea trebuie să promovăm orașele inteligente care integrează autoconsumul, vehiculele electrice și stocarea energetică, Uh, conectate și gestionate prin rețele inteligente. Directiva trebuie să fie un facilitator important al acestui proces care restructurează sectorul energetic pentru viitor. Autoconsumul uh, este un drept, dar pentru a fi coerent, textul să deschidă drumul, să elimine barierele artificiale pe care le punem în calea dezvoltării sale. Și un alt element este introducerea energiilor regenerabile în transport. 35,4% uh, emisii de tone de CO2 provin din acest sector. Nu avem cum să ne realizăm decarbonizarea dacă nu impunem măsuri care afectează în mod specific aceste sectoare avem un angajament față de cetățenii europeni. Calitatea lor de viață trebuie să crească la fel cum și dezvoltarea economică. Activitatea noastră trebuie să ducă la niște reglementări clare, adecvate pentru decarbonizarea economiei. Dacă facem lucrurile bine, ne putem baza pe o energie curată, o energie mai ieftină și o energie care va genera locuri de muncă suntem în fața unei mari provocări, care în același timp este și o mare oportunitate. Very much. Now... Mulțumesc. Domnul Kelly, raportor din umbră PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să salut propunerea Comisiei privind reformularea directivei energie cu o serie de elemente importante. Nu o să intru în detaliu, dar să vă prezint primele idei din partea mea. Poate și sugestii, dar în primul rând părerea mea la o primă lectură. După cum am spus, în ceea ce privește ținele, o mare discuție se va purta cu privire la această țintă propusă de 27%. Câteva comentarii. În primul rând, trebuie să ne amintim că Parlamentul de mai multe ori a susținut o țintă de 30%. Există voci care spun că e prea mult și alții care spun că e prea puțin. Însă, având în vedere că am avut o majoritate pentru ținte ridicate în trecut, cred că e de datoria noastră să analizăm în detaliu și să stabilim ținta cea mai eficientă. De asemenea, vreau să vă spun că voi analiza studiile comisiei și modelele pe care se uh, bazează această țintă de 27%. Costul energiilor regenerabile a scăzut semnificativ sub cifrele stabilite. Deci trebuie să aliniem cifrele cât mai mult posibil pentru a ne alinia la realitate nu trebuie să transmitem un semnal negativ energiilor de energii regenerabile și jucătorilor cheie din lanțul de alimentare. Dacă nu facem nimic, putem ajunge la 24,3% până în 2030. S-a făcut un studiu în acest sens. Deci, dacă așa stau lucrurile, atunci 27% este o țintă chiar uh, cu un, volum, cu un nivel de ambiții foarte redus. În ceea ce privește uh, autoconsumatori, cetățeni care generează și consumă propria energie, trebuie să uh, acceptăm acest lucru, mai ales în zonele rurale și implicarea publicului este eficientă în acest sens. Trebuie să fim totuși foarte atenți pentru a ne asigura că avem un sistem echitabil. Comunitățile energetice trebuie să acopere costurile echitabil. Uh, costurile introduse în rețelele de distribuție, cum ar fi costurile operaționale, costurile de capacitate de rezervă. Este important ca aceste costuri să nu fie socializate la nivelul tuturor consumatorilor, dat fiindcă numai un număr relativ scăzut de consumatori vor beneficia de asta. Apoi, sisteme de răcire și încălzire cu energii regenerabile. E un lucru pe care trebuie să-l discutăm, să-l analizăm. Creșterea de 1% neobligatorie de la un an la altul, propusă de comisie, nu reflectă progresele înregistrate în domeniu și ar putea să transmită semnalele greșite pentru investitori. Trebuie să fim foarte atenți uh, cu acest subiect al biocombustibililor. Am greșit în trecut, nu mai putem greși încă o dată. Am discutat acest lucru uh, deja și cam atât deocamdată. Mulțumesc, domnule Kelly. Hans Holler Henkel din partea ECR. După cum știți, pro- Comisia propune 27% din energii regenerabile în consumul total de energie al Uniunii. 27% or be increased is dacă această cifră rămâne 27% sau crește, rămâne de văzut. Contribuția fiecărui stat membru va trebui să fie în continuare determinată și propunerea, după părerea mea, nu are în vedere deocamdată ținte sectoriale. În plus, cota energiilor regenerabile trebuie să crească. Problema cea mai mare trebuie să fie plafonul uh, pe biocombustibil convențional de la 7 redus la 3,8% pentru transport. Principalul motiv pentru această restricție sugerată este uh, ține de utilizarea indirectă a terenurilor. Cunoaștem asta. Noi, noi companii și noi modele de afaceri apar uh, pentru a susține producerea de biocombustibili ecologici Întrebarea este în ce măsură producătorii europeni ar avea de uh, suferit de pe urma unui astfel de plafon. Există și preocupări științifice în ceea ce privește impactul negativ asupra utilizării terenurilor și altor utilizări datorită creșterii combustibililor bio UE. Raportorul, domnul Blanco Lopez, ne-a spus că va sugera o creștere a celor 27 la 30% pe baza unei decizii luate deja în Parlament. De asemenea, a semnalat deschidere față de combustibilii convenționali. Aș vrea să subliniez că eu sunt deschis la orice sugestie și deocamdată n-am ajuns la nicio concluzie, dar aș vrea de asemenea să spun că nu voi face niciun compromis cu privire la principiul subsidiarității și libertatea statelor membre de a-și hotărâ propriul mix energetic. Mulțumesc! Domnul Firele acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, în ceea ce privește ținta, sunt de acord că lucrurile pot fi îmbunătățite, așa cum ne-a spus și raportorul. Deci există o deschidere din partea cerului și a PP-ului în această direcție. Comisia ITRE ar trebui să ceară un nou studiu pe baza cercetărilor făcute în comisie, dar cifrele folosite de comisie sunt din 2012, dacă nu mă înșel, ceea ce înseamnă că evoluția prețurilor între 2012 și anul acesta n-a fost luată în considerare și s-au făcut mari, s-au întâmplat mari schimbări la nivelul costurilor prin investiții regenerabile, deci cred că putem stabili o țintă mai mare cu aceleași costuri. Aș vrea să-i log pe colegi să obțină sprijin în acest sens. Ponderea de regenerabile în instalațiile de răcire și încălzire, trebuie să luăm notă de state membre care deja au o pondere mare de regenerabile în sistemele de răcire și încălzire. Există sta niveluri globale dar cei care deja au asigură aproape în întregime acestea pe baza energiei regenerabile vor avea probleme să-și crească cifrele. Trebuie să ne asigurăm că analizăm producția globală de gaze cu efect de seră și să nu ne axăm exclusiv pe materialele folosite. În ceea ce privește criteriile de durabilitate pentru biomasă din păduri, competența statelor membre de a hotărâ asupra mixului energetic și pe chestiunile silvicole trebuie să rămână. Apoi trebuie să înțelegem că există mari păduri diferite și avem discuții pe acest subiect și variază în funcție de unde vii. Există state membre care au între 75% 80% din teritorii acoperite în păduri, în timp ce alții concurează pentru a asigura că uh, le mai rămân păduri. Trebuie luat în considerare și acest lucru. Încă două aspecte. Ener- investițiile în regen- energii regenerabile au scăzut de anul trecut. Dosarul este important pentru a transmite un semnal clar pentru investiții cu ținte clare și să arătăm și că este o politică pe termen lung aceasta și asta va duce la creșterea investițiilor. Și un ultim punct, care este o cerere pentru colegi, avem o mare răspundere pentru întreg pachetul acesta de iarnă și aș vrea să atrag atenția asupra luptei pentru competențe între comisii. Dacă luăm sectorul ETE, sectorul non-ETE și pachetul de iarnă ca un pachet global, trebuie să ne asigurăm că noi conducem sau cel puțin că avem un cuvânt de spus pe toate părțile dosarelor. Știm că va exista o luptă cu MV pe criteriile de durabilitate, de exemplu, și cred că ar trebui să ne asigurim că cel puțin avem competențe uh, partajate aici pentru a putea să ne asumăm răspunderea pe întreg pachetul de iarnă. Mulțumesc, domnul Thomas, acum. Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, pentru că am ajuns la consensul la la consens aproape că 27% e prea puțin. De ce? Costurile au scăzut. Energiile regenerabile erau scumpe, dar haideți să ne uităm la ultimele licitații pe energie eoliană, solară, offshore. Cred că studiile comisiei sunt învechite și cred că ar trebui să avem acest lucru în vedere. Sau comisia își actualizează studiile sau facem noi un studiu. Dacă combinăm cu o mai mare eficiență, 30, 33, 35, cred că ar putea să fie o țintă la care să ne gândim. Ce e important este că nu înțeleg de ce Comisia spune că 50% energie verde în 2050 este maximul pe care îl putem obține, după care spune haideți să trecem în electromobilitate cu viteză sau încălzire electrică. Dar ce rost are să ai mașini care folosesc vechiul sistem, e logic. Dacă ai o mașină pe cărbune, uh, produci mai mult dioxid de carbon decât cu un diesel eficient. Deci, cred că trebuie să avem o pondere mai mare de electricitate, pentru că Asta trebuie să facem pentru a le combina. Există mobilitate electrică în ceea ce privește stocul de locuințe, vorbim despre eficiență și dacă avem locuințe eficiențe putem avea și încălzire electrică mai multă, poate. Energiile regenerale, regenerabile țin de costurile de capital și trebuie să ne gândim la următorul lucru. Polonia a făcut o licitație pentru PV. Toată lumea știe că terenurile în Polonia sunt mai ieftine decât în Danemarca. 98 de euro pe megawatt uh, euro este în Danemarca și 55 în Polonia. Cum explicăm, deci, că suma este cam aceea, dar terenurile sunt mai ieftine în Polonia. Face apoi o licitație competitivă și ai 95 uh, la 55. Care este secretul? Costurile de capital. Costurile de capital sunt mai mari în Polonia decât în Danemarca turbinele eoliene sunt mai ieftine în Germania decât în România, din același motiv. Deci trebuie să rezolvăm această problemă a costurilor crescute de capital. Și toți investitorii vă vor spune că cu cât sunt mai puține riscuri, cu cât capitalul este mai ieftin. Și un alt lucru care nu este bun în propunerea comisiei este că guvernanța pe regenerabile e prea slabă. Sunt de acord cu domnul raportor. Trebuie să ne întoarcem unde eram, ținte naționale obligatorii și astfel investitorii vor avea certitudini. Și mai avem un nou element. Trebuie să ajutăm statele membre să obțină avantaje pentru costurile sistemice lucrând împreună regional. Și un alt lucru care lipsește și pe care îl cer este un raport cu privire la costul neunirii forțelor de ce nu face Comisia nimic? De ce nu vine cu um, avantajele costurilor sistemice în Marea Baltică, în Peninsula Iberică, în Europa de Sud-Est. De asta avem nevoie pentru a ne asigura că nu e vorba de poveri, ci de fapt de oportunități. Mulțumesc, doamna Lupez Bremehio. Mulțumesc, domnule președinte propunerea comisiei este puțin ambițioasă și asta mă face să mă întreb dacă serviciile energetice și clima ale comisiei își coordonează activitatea într-un fel sau altul. Propunerea pentru energii regenerabile se rezumă la faptul că oligopolul energetic investește cum și când dorește și această viziune ultraliberală este incompatibilă cu reducerea emisiilor angajamentul COP21 și cu multe alte obiective ale politicii energetice. E vorba de o tranziție energetică justă social pentru lucrătorii din sector, lupta împotriva sărăciei energetice sau democratizarea producției și a consumului de energie. Știm ce funcționează, s-a demonstrat, funcționează obiectivele obligatorii pentru fiecare stat, planurile naționale, mecanismele de sprijin și control stabile în timp și acest Parlament a aprobat în mod repetat acest lucru. Vrem de asemenea o viziune mai clară a avantajelor și a costurilor pentru energiile regenerabile în electricitate și transport și vrem să ne asigurăm că se apără interesele tuturor actorilor în cauză de la sindicate la minții producători de electricitate. Acestea sunt prioritățile noastre și sunt sigură că vom lucra împreună în această direcție pentru a ajunge la un bun raport. Mulțumesc, domnul Tamburano. Mulțumesc, domnule președinte. Confirmăm și noi, cum s-a spus de mai multe ori, că suntem pentru permanența obiectivelor naționale în ceea ce privește țintele de producție a energiei regenerabile și ne vom lupta pentru acestea. Obiectivele europene nu știm dacă pot funcționa pentru că eh, aici stânga nu știe ce face dreapta în interiorul a ceea ce ar trebui să fie Uniunea Europeană. Ca și pe durata raportului pentru reducerea consumului de energie, noi vom continua să lucrăm pentru, subtăm pentru drepturile consumatorilor. Ne bucurăm că Comisia a făcut aceste propuneri, însă aș vrea să subliniez că contribuția consumatorilor, cetățeni producători activi, ca persoane sau ca comunități pot să contribuie cu cifre semnificative. Citez aici un studiu efectuat de CEDENF care spune că în 2030 112 milioane de consumatori, școli, comunități, spitale ar putea să satisfacă singur 19% din cererea de energie în UE, pentru că ajunge în 2050 când jumătate din cetățenii europeni ar putea să fie implicați activ în producția, stocarea și distribuirea de energie în mod autonom din surse regenerabile, acoperind 45% din cererea de energie electrică și se mai spune că Uniunea Europeană, în cuvintele Comisiei, trebuie să fie numărul 1 energii regenerabile în lume. Dar uh, alte date din alte părți ale lumii ne arată că sunt țări care, de fapt, uh, sunt cu mult înaintea noastră și că avansează repede. Se spune că Uniunea Europeană și Uniunea Energetică trebuie să se centreze pe cetățean. Deci o să facem uh, eforturi pentru ca cele două afirmații să nu fie slogane, ci să devină cadru, un cadru de reglementare coerent, implementabil, astfel încât cetățenii să fie cu adevărat protagoniștii tranziției energetice în Europa. Aici există apoi impact la nivelul investițiilor, la nivel local și geopolitic, având în vedere dorința noastră de a ajunge la o independență energetică. Mulțumesc! Thank you, Mr. Tamburano. Mulțumesc, domnule Tamburano. Mai avem șapte solicite. Cât un minut. Domnul Carins mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou o discuție interesantă. O să mă refer la o chestiune practică. E un dosar foarte important. Nu e discutabil că mai multe energii regenerabile sunt bune pentru Europa, pentru scăderea dependenței de importuri și așa mai departe. Dar e o chestiune la care să ne gândim se leagă și de regulamentul privind uh, proiectele. De multe ori, cu cât sunt mai multe energii regenerabile, cu atât mai multe întreruperi. Când se întrerupe nevoie de energie de rezervă și acolo intervin subvențiile pentru carburanții fosili. Dacă vrem să eliminăm subvențiile pentru carburanți fosili, atunci cum să eliminăm subvențiile pentru energie regenerabile? Pentru că nu există una fără alta, din păcate. Noi vrem să fie becul a prins tot timpul, nu să așteptăm 5 sau 10 minute până se aprinde din Trebuie să ne gândim cum să facem să încurajăm mai multe energie regenerabile fără a avea o mai mare cerere de la producători de a avea mecanisme de capacitate care să se traducă în subvenții pentru carburanți fosili. Asta trebuie să verificăm. Trebuie să ne gândim, pentru că nu există una fără cealaltă. Mulțumim. Un minut în franceză pentru domnul Marston. Mulțumesc, domnule președinte. Eu să insist pe un aspect care pune probleme reale, nu doar acesta, dar acesta în special. Principiul foarte rigid de afișa de comisie a neutralității tehnologice când se fac apelurile de oferte. e o problemă reală și una democratică. Nu se ține cont de acceptabilitatea locală, nici de amenajare eficace a teritoriului și nu se pot organiza fiile industriale. Să vă dau un exemplu. Să ne gândim la o regiune de coastă în Europa care în prezent vrea să dezvolte <clears throat> energia eoliană offshore. Dar uh, se spune, ne țintim pe energia eoliană offshore, nu poate să spună, fac un apel de ofertă pentru energii regenerabile va fi pus în concurență cu offshore, cu terestru, cu fotovoltaic, biomasă, etc., etc., ceea ce împiedică să se dezvolte sectoare industriale și filiere industriale. Un alt exemplu, mâine n-am riscat de fapt să favorizăm panourile chinezești fotovoltaice, care sunt mai ieftine decât energia eoliană europeană. E un risc real și pun probleme pentru că aleșii locali și societatea civilă trebuie să știe ce acceptă sau nu acceptă E bine să facem energii regenerabile, dar sunt și competențe care nu sunt ale Comisiei Europene. Mulțumim. Domnul Colicek acum. Mulțumesc. Cred că antevorbitorul a spus foarte bine că în anumite situații ar fi mai bine să se investească în energie fotovoltaică, în altele în energii eoliene. Sunt surse regenerabile care pot servi de <clears throat> rezervă sau compensare pentru producție. De exemplu, biomasa, dacă folosesc biomasa ca să produc gaze și nu electricitate direct, ar putea să însemne și energia hidro. Sunt diverse tipuri de pompare circulară. În același timp, sunt multe surse care au nevoie de multe elemente de rezervă, cum ar fi energia eoliană sau solară, energia geotermală nu. O altă întrebare, în ce măsură putem să ne modelăm politicile de sprijin pentru a compensa disproporțiile existente în prezent. În ce privește transportul, Tot vorbim despre hidrogen. Comisia Europeană nu pare să se intereseze deloc, deși hidrogenul ar putea, de fapt, să ne ajută cu întreruperile de energie de la turbine eoliene, celule fotovoltaice. Deci m-ar întreba, m-aș întreba ce părere are Comisia Europeană în acest sens. Ar fi util. Mulțumesc. Domnul Soriniu, acum. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe raportor. Sunt de acord cu viziunea exprimată. Energiile regenerabile sunt cheia eficienței energetice, mai ales pentru independența de furnizare. E important pentru multe state membre, pentru crearea de locuri de muncă. E nevoie de obiective mai ambițioase pe baza unor motive economice, dar și de mediu conjurător. actele normative și această directivă ar trebui să se concentreze pe o tranziție inteligentă, pe integrarea energiilor regenerabile pe piață ca parte importantă, integra, integrarea altor tipuri de energie, de surse de energie despre care s-a vorbit. Trebuie să continuăm să sprijinim cercetarea în domeniul uh, energiilor regenerabile și căi sigure de stocare și distribuire a energiei respective transportul bazat pe energie regenerabile este ceva important și, deși nu avem o soluție completă deocamdată, trebuie să continuăm să examinăm tipuri de stocare, baraje, interconexiuni care se pot utiliza pentru a distribui. Mulțumim. Și acum domnul Werner. Doamna Verne, de fapt, mulțumesc, domnule președinte. Ca raportoare din umbră la designul energetic, urmăresc directiva acesta cu mare interes. Von centralen zu einem immer mehr dezentralen System, das natürlich E vorba de sisteme centralizate, decentralizate și se cere tot mai multă flexibilitate. Propunerea Comisiei pentru reformarea acestei directive legată de energiile regenerabile este un lucru bun, dar care are nevoie de perfecționare. E nevoie de o abordare și mai ambițioasă pentru obiective în orizontului 2030. Cu siguranță în săptămânile și lunile următoare vom mai discuta. Cu toate acestea pot deja să vă spun că în ce mă privește și grupul meu că obiectivul de 27% fără obiective naționale specifice nu e conform, nu e suficient de ambițios. Aș vrea apoi să revin asupra unui aspect precis uh, din propunerea comisiei. Întotdeauna avem sistemul de subvenții prevăzut și, bineînțeles, este ceva conform, dar trebuie să verificăm și conformitatea cu alte directive vizate. După părerea mea, sistemul îi lipsește transparența și e mult prea complicat ceea ce riscă să ducă la situația în care ministerele naționale să se ocupe de dispoziții de concurență din directivă timp de săptămâni, că până la urmă să ajungă la un compromis. Și această abordare nu garantează securitatea de planificare și de investiții pentru industrie. Această comisie prevede, desigur, ceva pentru investiții, dar ar fi bine să avem un catalog de criterii pentru investiții în infrastructură și să fie supus procesul legislativ. Mulțumesc. Acum, doamna Sandra. Merci, monsieur le président. Je voudrais, pour ma part, Mulțumesc. Aș vrea să insist asupra două dificultăți. Prima, legată de biocarburanți, în ce privește ieșirea eh, de la prima generație de la 7 la 3,8% în 2030, e ceva prea brusc care amenință o întreagă filieră și subestimează Uh, maturitatea biocarburanților avansați, fără a intra în uh, dezbaterea luc. 60% uh, din proteine vegetale de care avem nevoie sunt de import, iar producția de bioetanol permite să se reducă aceste importuri mulțumită produselor pe care generează. Al doilea aspect se referă la neutralitatea tehnologică care a fost deja abordată Aș vrea să insist asupra lipsei de claritate în ce privește posibilitatea face apeluri eh, de oferte pe tehnologie. Autoritățile locale trebuie să poată să aleagă, să opteze dacă se pronunță pentru o tehnologie mai degrabă decât alta, în funcție de geografie, de climă, de topografie, dar și de filiera industrială. Și mă gândesc în special la energia geotermică din Alsacea, fără sprijin nu se va putea dezvolta niciodată să devină la fel de competitivă ca și alte tehnologii. Cred că vom avea dezbatere importantă și vom avea ocazia să revenim acestor, asupra acestor aspecte. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Griffin acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să avem un cadru legal european ca să asigurăm că Europa poate să devină numărul unu la energie regenerabilă pe mapa mond siguranța pentru investitori. În acest scop, cred că propunerea Comisiei ar trebui să se îmbunătățească. Nu e suficient de ambițioasă, după cum au spus deja câțiva colegi. Cred că ar trebui să avem <clears throat> ținte de 40% mai ambițioase în Europa și ținte obligatorii naționale pentru a asigura realizarea țintelor pentru 2030. Și după cum am spus scurt, guvernele trebuie să se consolideze. Sunt situații diferite în ce privește energia regenerabilă în Uniunea Europeană și va trebui să ținem cont de aceste diferențe și discrepanțe, în special prin dezvoltarea de instrumente de finanțare pentru a sprijini tranziția energetică pentru țările care au nevoie de ea. În fine, pe o notă pozitivă, sprijin ferm propunerile făcute în ce privește stabilitatea sprijinului financiar granturi pentru energie regenerabilă, ajutare suplimentare pentru beneficiari și recunoașterea comunităților energetice. La urmă, urmelor, dacă cetățenii uh, sunt beneficiarii ei, vor face acest lucru posibil. Și dezbaterea în această dimineață a dovedit, domnule președinte, faptul că trebuie neapărat să tratăm lucrurile la pachet. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, domnul Curumbașov. Благодаря ви, господин председател. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred într-un sistem în care toată lumea răspunde de toate. Cred că și acest obiectiv de 27% nu e realizabil dacă nu adoptăm uh, obiective pentru fiecare stat membru. Am mai pus întrebarea asta de nenumărate ori comisarului Șefșovici, dar n-a primit niciodată niciun răspuns. Cred că în 2014 Consiliul European a luat această decizie. Și cum se va asigura bugetul Uniunii Europene dacă nu știm cu cât cotizează fiecare stat membru? Un al doilea element, uh, suprimarea preferințelor. Bulgaria a fost printre primele care și-a realizat obiectivul în cadrul uh, programului în orizontului 2020, dar suprimând prețurile preferențiale, avem 0 MW de noi unități construite. Deci suprimarea prețurilor preferențiale nu ne va permite să atingem obiectivul de 27% fără a mai vorbi despre obiective încă și mai ambițioase. Mulțumesc. Mulțumim. Acum a doua intervenție domnul Turmes. Pe scurt, cred că observația unui carinț importantă să vedem care va fi viitorul oarecum mediul de piață pentru întregul sistem de electricitate. Cel mai mare punct slab pe care îl avem, prețul prea mic la CO2. Duceți-vă la cineva care a investit în stocarea în pompare. exact o dublare care s-a decis în 2002, 2003, 2004. Atunci era un spread foarte mare între bază și vârf. Acum pentru că prețurile la CO2 sunt atât de mici, avem o, un exces de capacitate, chiar și spreadul s-a îngustat. Deci flexibilitatea de care e nevoie în sistem, mi se spune că nu se poate realiza cu un astfel de preț atât de mic la dioxidul de carbon. În momentul în care prețul ar fi mai mare, spreadul în piața intraday ar fi mai mare și investitorii s-ar duce într-un sistem capitalist și asta e lucru bun despre capitalism. În momentul în care văd că există o piață care recompensează flexibilitatea, o să prefere, o să meargă, o să prefere bateriile, modernizarea, turbine de gaz în sistem deschis. Analizele de la Digi Concurență, dacă le citiți cu atenție, o să vedeți că Digi Concurență recunoaște că turbinele de gaze, ciclu deschis se pot uh, îmbunătăți. Dar la un preț mic la CO2 în acest mediu, asta nu o să se întâmple și asta e problema. Thank you. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Atunci o să invit de la Comisia. Doamna Bremarchez să ia cuvântul. Are trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că noi ne bucurăm foarte mult să vedem cât interes a fost stârnit de propunerea de revizuire a Directivei Energiei Regenerabile și sprijinul exprimat astăzi aici în legătură cu multe dintre trăsături. Revizuirea acestei directive vrea să dea un cadru de capacitare pentru statele membre să descătușeze potențialul de energie regenerabilă, să aibă uh, cel puțin uh, acea țintă de 27% după cum a spus domnul Lanco și apoi alți deputați, este propunerea esențială pentru a realiza prioritățile UE de a fi locul, pe locul 1 pe plan mondial și pentru a avea cetățenul în centrul Uniunii Energetice. Știm că Parlamentul a sprijinit în trecut o țintă superioară de cel puțin 30% pe baza unei modelări extinse ținta de cel puțin 27% reprezintă contribuția optimă a energiilor regenerabile în 2030 pentru a îndeplini <clears throat> obiectivele de decarbonificare pe termen de lungat. Iată de ce a fost propusă de comisie și, după cum știți, a fost avizată de Consiliul European în octombrie 2014. După cum au spus diversi deputați, domnii Kelly, Federle și Turmes, Știm că evaluarea de impact pe care se baza această propunere a fost criticată pentru că a utilizat cifre nerealiste de costuri LCV pentru unele tehnologii, dar am vrea să clarificăm că aceste cifre nu erau decât exemple. Pentru modelare, Comisia a utilizat modelul Primes, care are un sistem uh, și date cuprinzătoare bazate pe datele cele mai recente disponibile, se pot consulta și Vă la dispoziție pentru clarificări suplimentare în continuarea discuției. Pentru comisie această propunere este ambițioasă întrucât ce cu mult de stabilirea unor ținte, incorporează un set echilibrat de măsuri, electricitate, încălzire, răcire, sectorul de transporturi, care o să dă certitudine de reglementare, o să îmbunătățească condițiile pentru investiții în regenerabile, pe lângă unele dispoziții din regulamentul privind guvernanța și propunerile legate de market design, de eficiență energetică. Vreau să reamintesc unele trăsături din aceste măsuri și să răspund la unele comentarii făcute astăzi aici. Mai întâi, promovează o abordare mai coordonată pentru scheme de sprijin în statele membre, bazată mai mult pe piață, de natură de piață să reduc la minim, iar energiile regenerabile să fie cât mai eficiente din perspectiva costurilor în Uniunea Europeană, după cum au subliniat și unii membri, pe care domnul Carins. Deși în continuare încurajăm sprijinul de plin pentru tehnologie emergente și noi, pentru a promova inovarea, <clears throat> previne și unele schimbări retroactive dăunătoare și vrea să promoveze o mai multă transparență în reglementare, certitudine de reglementare esențială pentru a scădea costul de capital, după cum a spus pe mână dreptate domnul Turmes. Se referă și la potențialul în uh, încălzire și răcire, care reprezintă 50% din ce consumăm și esențial pentru a ajunge la cel puțin 27% ca țintă eficientă integrare a costurilor și cerem statelor membre să mărească cu 1% ponderea energiilor regenerabile în acest sector și să deschidă încălzirile, încălzirea centralizată. În al treilea rând, promovează decarbonificarea sectorului de transport, introduce obligații furnizorilor de a vinde o pondere tot mai mare de carburanți regenerabili, inclusiv electricitate regenerabilă și carburanți cu emisii reduse și stabilește un mandat special pentru biocarburanți avansați. În al patrulea rând, îi capacitează pe consumator și aș vrea să răspund aici domnului Tamburano. Pe plan individual s-a organizat o comunitate energetice pentru a genera autoconsum și stocare de electricitate regenerabilă fără o povară disproporționată și pentru ca cei consumatori care contribuie la costurile provocate în sistemul de electricitate prin taxe care se reflectă costurile. În al cincilea rând se reduce uh, birocrația prin introducerea ghișeului unic și o uh, procedură simplă de notificare și, nu în ultimul rând, asigură că biomasa folosită pentru producția de energie să uh, facă economii de gaze cu efect de uh, seră pentru uh, a nu duce la degradarea uh, biodiversității a habitatului. În această privință aș dori să menționez faptul că propunerea în uh, ceea ce privește stocurile forestiere este de competența statelor membre. Onorați membri, această propunere are legături clare cu celelalte propuneri legislative din uh, pachetul energie curată, inițiativa privind designul uh, pieței este un obiectiv împărtășit și anume să asigurăm un ecosistem uh, coerent, un set de uh, legislație pentru perioada post-2020 pentru a face tranziția energetică din Europeană. Comisia așteaptă să continue discuțiile uh, constructive cu Parlamentul pentru a ajunge să Uh, generăm locuri de muncă, creștere, așa cum mulți dintre dumneavoastră au subliniat, precum și să profităm din uh, costurile în scădere ale tehnologiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru a încheia, domnul Blanco Lopez, aveți cuvântul. Muchas gracias a todos. Mulțumesc tuturor pentru analizele pe care le-ați prezentat și pentru sugestiile făcute. Aș avea niște observații și eu acum că tocmai am ascultat prezentările, intervențiile dumneavoastră. Când s-a aprobat raportul Lopez Vermejo, ultimul, multe dintre observațiile pe care le-ați făcut aici au fost făcute și atunci. Și de aceea cred că atunci când stabilim obiectivul global de 27%, Comisia o face, nu este în concordanță nici cu obiectivele stabilite pentru 2050 și nici nu s-a luat în considerare n-au fost luate în considerare datele care reflectă reducerea costurilor la nivelul energiilor regenerabile mature. De aceea am spus și o spunem și acum că obiectivul de 27% este un semnal prost pe care l-am transmite. Pe lângă faptul că este un nivel scăzut de ambiții, arată și că nu suntem suficienți, suficient de implicați nu înțelegem că tehnologia a evoluat foarte mult și că energia poate fi produsă cu costuri mult mai reduse. Documentele Comisiei Europene arată că fără să facem nimic suplimentar ne-am apropiat de 25%. Deci e un obiectiv foarte, foarte puțin ambițios. Și Trebuie să transmitem și un semnal clar pentru a atrage investițiile, ceea ce nu se face cu această țintă. S-a vorbit mult de ce e nevoie, ce trebuie eh, făcut pentru a asigura certitudinea juridică, luând în considerare situații care s-au propus, eh, produs în anumite țări cu măsuri retroactive. Este foarte important să subliniem acest lucru. Dacă vrem cu adevărat să atragem investiții, dacă vrem ca acest lucru să se întâmple și dacă vrem ca aceste investiții să poată fi efectuate într-un mod durabil, trebuie să stabilim niște obiective obligatorii la nivelul statelor membre. Dacă nu, nu o să existe investitori care să riște să investească fără să existe obiective obligatorii. Putem face un efort pentru certitudinea juridică, dar dacă noi introducem obiective obligatorii la nivelul statelor membre, slăbim propunerea, slăbim textul. Și asta este o problemă ce trebuie rezolvată, pentru că dacă nu, nu o să avansăm suficient cu această propunere. Există o dezbatere intensă primind biocombustibilii de prima și a doua generație. În orice caz, trebuie să căutăm direcția corectă, echilibrul corect. În directivă suntem îndreptați către un echilibru, dar nu știu dacă este suficient. Rămâne de văzut. Sectorul transportului este sectorul care poluează cel mai mult și trebuie să facem eforturi în acest sens. N-au fost realizate obiectivele stabilite cu 10% pentru perioada actuală și va trebui să facem eforturi în acest sector, care poluează cel mai mult. E un lucru de avut în vedere când discutăm această directivă. Foarte important ce s-a spus cu privire la autoconsum, trebuie să existe un cadru de reglementare care să ia în considerare această nouă metodă de consum, care are și multe avantaje la nivelul decarbonizării și ne așteaptă niște dezbateri foarte importante. Cred că va trebui să încercăm să găsim măsurile ce ne vor permite să atingem echilibru și în același timp să transmitem semnale clare, să stabilim obiective ambițioase și să ne permită să nu facem pași în urmă. Și obiectivele neobligatorii pentru state, după părerea mea, asta ar fi un pas în urmă. Avem uh, ocazia să continuăm să discutăm, să vorbim despre aceste lucruri. Mulțumesc deja pentru intervenții și sunt sigur că o să facem o treabă bună. Thank you very much. Mulțumesc, dragi colegi, și pentru contribuții și pentru disciplina noastră. Vreau să vă informez că prezentarea proiectului de raport este prevăzută pentru 29-30 mai. De asemenea, în această după-amiază, întâlnirea comisiei va avea loc uh, în sala PHS 5B001, repet, PHS 5B001 și va începe la 15.45 și nu la ora 15. Va fi prezidată de primul vicepreședinte al Comisiei, doamna Toia. Vă mulțumesc!